Varmt välkomna till dagens utskottsmöte för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Bună ziua și bine ați venit la reuniunea Comisiei uh, pentru Drepturile Femeilor și pentru Egalitate de Gen. Haideți să, uh, să ne uităm puțin la această ordine de zi pe care trebuie să o adoptăm. Există un subiect care va fi schimbat legat de măsurile pentru a îmbunătăți uh, securitatea și sănătatea locul de muncă în cazul lucrătorilor gravide care au născut de curând sau care alăptează. Uh, doamna Estrela este uh, raportor pentru acest raport, însă va trebui să plece mâine după ora 11 de la reuniunea noastră. Prin urmare, sugerez ca acest punct să fie abordat mâine, după ce discutăm punctele 11 și 12. Punctul 10 ar trebui uh, trecut ca ultim punct pe ordinea de zi mâine. E în regulă dacă procedăm uh, așa? În regulă. Următorul punct reprezintă adoptarea procesului verbal al reuniunii de pe 4 noiembrie. Dacă nu uh, au fost înaintate uh, obiecții sau nu vor fi până la sfârșitul reuniunii de astăzi, atunci aceste procese uh, verbale se vor considera adoptate. Punctul 4. Comunicări ale președintei. Tocmai am primit uh, o informație pe care trebuie să vă transmit. E o informație extrem de importantă. Următoarea noastră reuniune va avea loc în ianuarie și la această reuniune uh, vom uh, vota după amiază. Deci uh, luni pe 25 ianuarie. Și în jurul orei 4 vom începe votul. Avem planificat o reuniune pe 26 ianuarie, însă va trebui să schimbăm data acestei uh, reuniuni. Și aceasta pentru că pe 26 ianuarie s-a decis uh, o sesiune plenară în care vom uh, vota pentru noi comisari. Noi încercăm să găsim o dată pentru acea reuniune în săptămâni și de îndată ce uh, vom ști care uh, e disponibilitatea interpreților și alte detalii de genul acesta, evident, uh, toți membrii vor fi um, anunțați în legătură cu data acestei reuniuni. Prin urmare, vă rog să vă notați această informație legată de această întâlnire din ianuarie. Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 5. Este vorba despre descărcarea de gestiune uh, pe 2008, uh, bugetul general al CE, secțiunea 3, uh, Comisia. Comisia, președintele Comisiei pentru Control Bugetar ne-a informat în legătură cu procedurile legate de descărcarea de gestiune 2008. Uh, Și anume, toate comisiile trebuie să își prezinte uh, avizele înainte de 19 uh, ianuarie 2010. E deci un program strâns pentru comisia noastră pe care trebuie să-l respectăm. Însă noi am decis că vom elabora un uh, aviz și doamna Bauer uh, a acceptat să-și asume uh, răspunderea pentru acest aviz, să fie raportor pentru aviz din partea comisiei noastre. Astăzi vom avea un schimb de opinii în legătură cu acest aviz. Aș dori acum să dau cuvântul doamnei Bauer pentru ca dânsa să ne poată da informații în legătură cu acest subiect. Doamnă Bauer, aveți cuvântul așadar. Köszönöm szépen. Először is elnézést kérek, nem tudom, hogy megvan-e az összes nyelvi mutációban már a, a jelent. cer scuze, nu știu dacă ați primit toate traducerile. Noi am elaborat acest aviz în limba engleză pentru că nu am avut suficient timp la dispoziție. Aș dori să-i mulțumesc colegului Peteo din partea secretariatului pentru că acesta ne-a ajutat extrem de mult la acest capitol. Este o temă foarte dificil de abordat, în special dacă nu beneficiez de sprijin, dar noi în acest caz am avut un sprijin deosebit din partea acestuia. În comisie a fost elaborat un studiu privind bugetarea pe motive de gen Însă aș dori să vă atrag atenția asupra unui alt aspect. Numele Institutului pentru Genuri nu apare în, acest, în textul elaborat pentru că în anul 2005 acest institut nu exista încă, motiv pentru care nu are un buget. Tocmai de aceea, la acest capitol nu i-am menționat numele deloc. Un alt aspect, nu beneficiem de suficiente date uh, din punct de vedere statistic care să ne arate mai bine care este împărțirea responsabilităților dintre bărbați și femei. Noi încercăm ca aici, în acest aviz, să oferim și aceste date statistice. Sunt foarte curioasă să ascult și opinia colegilor mei. Vă mulțumesc! Eh, Mulțumim, doamnă Bauer. Mulțumim pentru că ați subliniat faptul că au existat uh, anumite probleme, fiindcă nu a existat traducere în toate uh, limbile. Există doar textul în limba engleză, care însă va fi tradus în uh, toate limbile. Și aceasta pe la jumătatea lunii decembrie, înainte de uh, expirarea termenului pentru amendamente. Acum dau cuvântul uh, pentru comentarii din sală în legătură cu acest uh, aviz. Doamna Bauer uh, a elaborat un aviz excelent din moment ce nu există niciun fel de obiecții la acest aviz. Deci felicitări pentru doamna Bauer. Calendarul este următorul. Termenul pentru înaintarea amendamentelor uh, este 15 uh, decembrie la amiază. Sperăm să putem uh, vota în comisie pe 25 ianuarie. După cum vă spuneam și anterior, pe 25 ianuarie, după masa, vom vota. Este o zi de luni și votul următor uh, va avea loc pe 22 și 23 martie în Comisia pentru Buget. Acesta este calendarul. Și așa, ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi. și anume egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană. În fiecare an, la solicitarea instituțiilor, se elaborează un raport în legătură cu progresele înregistrate în domeniul egalității. Și, de asemenea, se analizează și provocările pentru viitor și prioritățile care trebuie stabilite. De asemenea, există posibilitatea de a uh, elabora un raport din proprie inițiativă din partea comisiei noastre, în afara numărului obișnuit de rapoarte din proprie inițiativă și uh, comisia noastră a decis uh, că ar fi bine să elaborăm un astfel de raport care ar trebui adoptat în februarie în 2010 în plenară. Comisia noastră a numit un raportor pe doamna Tarabela care uh, s-a axat așadar pe acest subiect uh, și acum îi dăm cuvântul domnului uh, Tarabela pentru a informa restul membrilor comisiei în legătură cu activitatea depusă în legătură cu acest raport care vizează egalitatea între femei și bărbați. Domnule Tarabela, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, aș dori să salut mai întâi activitatea comisiei uh, în uh, acest raport, uh, care mie mi se pare a fi extrem de bine realizat și foarte bine documentat. Mulțumesc și pentru disponibilitatea membrilor comisiei cu care am, m-am confruntat atunci când am început această activitate. Aș dori să mă axez uh, pe uh, câteva puncte pe care le consider importante în legătură cu acest uh, subiect. Mai întâi, în raport cu criza, ne-am dat seama că aceasta poate să afecteze mai întâi bărbații, pentru că există uh, un impact negativ al crizei asupra uh, industriei grele, prin urmare principalele victime sunt bărbații. Însă, prin și consecințele uh, acestui fenomen ar trebui uh, analizate pentru că acestea ar putea apărea în domeniul serviciilor sociale, unde angajații sunt în majoritate uh, femei. Așadar, ar trebui să venim cu statistici concrete legate de impactul crizei asupra femeilor sau bărbaților. Trebuie să venim cu o analiză de impact diferențiată pe gen înainte să putem afirma că femeile sunt uh, afectate într-o manieră disproporționată în raport cu urbații de această uh, criză. Un alt uh, punct sublinează faptul că ne apropiem de obiectivul de la Lisabona în ceea ce privește uh, disparitățile există, avem un procent de 74,3% în uh, Danemarca. Uh, se pare că deocamdată femeile uh, sunt mai degrabă prezente în ceea ce privește studiile universitare și domeniul universitar. Însă, în ceea ce privește întreprinderile private, ele se pare că nu au acces uh, la uh, funcții de uh, conducere și, în ciuda acestei evoluții, în ceea ce privește diplomele de studii superioare, e bine, acest lucru nu se regăsește și în cazul funcțiilor de conducere. În ceea ce privește remunerația, vorbim despre o cifră minimă în Belgia există o asociație uh, de muncă care face uh, o aproximare, uh, vorbind de un procent de 25% al ratei de um, muncă în regim part-time pentru femei. Ar fi important așadar să vedem Uh, cum se aplică această directivă în statele membre în ceea ce privește egalitatea de uh, șanse și egalitatea de tratament între bărbați și femei, cât privește locul de muncă sau tipul de activitate depusă. Trebuie să existe uh, o, un salariu egal pentru o activitate egală. În ceea ce privește stereotipurile sex, care țin de sex, Uh, am putea spune că societățile noastre ar putea evolua dacă renunțăm la aceste bariere și dacă oricine poate să-și aleagă meseria care îi se potrivește, indiferent de sex. Și acum uh, o mică glumă pe care aș dori să vă aduc uh, aminte. Când eram ministru, am uh, vizitat uh, multe centre și la un moment dat uh, am uh, fost abordat de femeie care vrea să fie șofer de autobuz școlar. Era o uh, meserie în care lipsea personalul calificat, însă dânsa era uh, victimă a unui tratament inegal din partea formatorilor și din partea celorlalți 39 de candidați la acest post, ceea ce mie mi se părea inacceptabil. Adică votăm legi, votăm directive, însă până la urmă um, există anumite comportamente specifice care uh, nu sunt uh, corecte. A trebui așadar să existe campanii de sensibilizare în școli, la locuri de muncă, pentru a uh, combate aceste stereotipuri care încă pot fi regăsite în societățile noastre ar trebui să ne gândim și la un rol uh, egal între femei și bărbați atunci când vine vorba de uh, activitățile domestice. și bărbații trebuie să se ocupe de treburile domestice, de creșterea uh, uh copiilor. Cel de-al patrulea mm, punct care mă interesează este reprezentarea în politică. Uh, Uh, în legislatura anterioară existau 32 de procente reprezentate de femei, acum avem mai multe, 35. Și e bine că Parlamentul European uh, dă uh, exemple. Avem 41% președință ai comisiilor care sunt femei, 42,8% uh, vicepreședință ai comisiilor care sunt femei, însă Evident, bărbații încă sunt uh, majoritari, dar există mai multe femei uh, uh, cu aceste funcții în actuala legislatură în comparație cu fosta legislatură. Sunt mai puține femei, însă ele sunt de o calitate extraordinară. Cred că există progrese făcute și de femeile obișnuite și ar trebui să insistăm ca Uh, și comisia să numească cel puțin o treime uh, dintre comisari uh, femei, ar trebui să salutăm această uh, inițiativă. În ceea ce privește violența împotriva femeilor, uh, e bine, uh, Comisia pentru Libertăți Publice este mai uh, competentă în acest domeniu, dar uh, eu uh, susțin crearea unei zile uh, internaționale pentru violența împotriva femeilor. Uh, pentru că am putea astfel lupta mai bine împotriva uh, acestui fenomen, am putea uh, să susținem multiculturalitatea și uh, egalitatea de șanse. Cred că este o luptă prioritară pe care am putea o duce. Apoi uh, mă refer la femeile uh, imigranți. Imigrația este un fenomen uh, în creștere și în cadrul acestui fenomen, cu siguranță, femeile uh, mai mult decât bărbații, uh, sunt victime a unei duble discriminări. Pe de o parte din cauza sexului, pe de altă parte din cauza statutului de imigrant. Femeile sunt diplomate, ar putea să um, beneficieze de slujbe unde se cer o anumită calificare, însă, din păcate, ele sunt victime ale discriminării. Prin urmare, am putea solicita Comisiei uh, să ofere o mai bună uh, protecție acestor femei, acestor femei și uh, n-ar trebui de asemenea să uităm să vorbim despre um, uh, problema drepturilor sexuale și reproductive e important uh, să susținem faptul că femeile au dreptul de a dispune așa cum doresc de propriul corp și ar trebui să susținem măsurile care facilitează accesul femeilor la serviciile de sănătate și îngrijire sexuală. Prin urmare, uh, comisia ar putea sensibiliza bărbații atunci când vine vorba de responsabilitatea lor vis-a-vis de aceste chestiuni. Și mi s-ar părea important să subliniem uh, toate aceste uh, elemente. Am citit acest raport cu foarte multe interes uh, și uh, mi se pare că uh, termenul pentru amendamente este luni 7 decembrie la prânz. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru atenție. Tack, Tarabella. Eh, jag lämnar ordet fritt. mulțumesc, domnule Tarabella. Acum aș dori să deschid discuția. Însă, înainte de a face acest lucru, vreau să vă mulțumesc, domnule Tarabella, pentru această prezentare interesantă a temei noastre. Ați prezentat încă o dată cele șapte puncte din această uh, prezentare și, în opinia mea, uh, Acestea sunt niște domenii foarte importante, domenii prioritare, pe care dumneavoastră le-ați numit aici. Sunt foarte curioasă să văd ce au de spus ceilalți colegi cu privire la toate aceste subiecte, la aceste șapte chestiuni foarte importante și, desigur, că poate că vor avea întrebări și cu privire la alte chestiuni prioritare care mai pot să fie incluse în acest raport ulterior. Sophie Indetvel și doamna Figuerero stau pe, sunt pe lista mea, după care doamna Lölling are cuvântul și doamna Ernst. Poate că vom începe cu Sophie Indetveld. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-l felicit pe raportor pentru că raportul său a fost excelent. Cred că numele grupului meu pot să spun că noi sprijinim ceea ce este susținut în raport. Dacă vom veni cu amendament, atunci vom veni pentru a obține mici schimbări, mici îmbunătățiri. Să începem cu impactul crizei economice care a fost deja menționat. Deja s-a menționat ceea, ce impact ar putea să apară nu neapărat pe termen scurt, ci pe termen lung – Cred că ar fi și mai important ca noi să, insistăm, să insistăm ca datoria publică și deficitul bugetar să fie atent controlate, pentru că dacă vom face acest lucru, atunci toate femeile care lucrează în sectorul public vor avea de beneficiat. Motiv pentru care eu consider că aceste două chestiuni sunt strâns legate una de cealaltă. Cred că, de asemenea, dacă privim pe termen lung, putem să oferim protecție împotriva șomajului și împotriva sărăciei femeilor dacă acestea participă activ pe piața muncii și dacă obțin o remunerare egală cu bărbații pentru munca depusă. Dumneavoastră ați spus că sunteți în favoarea numirii unui număr de nouă comisari de sex feminin. Într-adevăr, așa este, dar cred că acesta este pragul minim, de fapt. Cum putem să susținem că femeile trebuie să participe pe piața muncii, să primească aceeași sumă de bani, dacă vedem că nici măcar la nivelul Uniunii Europene uh, funcțiile de conducere nu sunt, bala, nu, nu sunt în uh, echilibru în ceea ce privește prezența bărbaților și a femeilor. Deci pentru a transmite un mesaj clar tinerilor europene și pentru a le spune că participarea la piața muncii este un lucru bun, că le oferă independență și stabilitate, ar trebui să acționăm și la acest nivel. În ceea ce privește diferența de remunerare între sexe, un alt aspect pe care noastră l-ați menționat, discutam chiar în grupul meu mai devreme despre această chestiune și am primit niște exemple șocante despre țări în care această diferență de remunerare Uh, este foarte mare, nu s-a modificat, nu s-a îmbunătățit, ci chiar a crescut la 40%, o diferență de 40%. Este un lucru incredibil, motiv pentru care consider că ar trebui să fie prezentat în raport. Cred că este de asemenea și o chestiune care ar trebui abordată în sindicate, pentru că se poate face ceva și la nivel uh, legislativ pentru a negocia o plată mai bună a femeilor și un echilibru mai bun între ele și bărbați la acest capitol. Discutând despre legislația antidiscriminare, aș dori să spun la acest capitol că aș, aș vrea să apară și un paragraf un paragraf care acum, despre care acum se discută la nivelul Consiliului și al Parlamentului privitor la subiectul principiului de nediscriminare. Există anumite chestiuni la capitolul religie care încă sunt spinoase, pentru că în țara mea instituțiile religioase sau uh, școlile religioase pot să discrimineze împotriva femeilor în continuare, ei reprezintă excepția pentru că invocă principiul libertății de religie. Consider că, într-adevăr, libertatea de religie este un drept care merită să fie protejat, dar este un drept individual. Tocmai de aceea nu trebuie să reprezinte un motiv de discriminare. În Germania, cel de-al doilea angajator este uh, acel al serviciului de îngrijire care este condus de biserică. Foarte bine, dar acest lucru nu înseamnă că biserica are dreptul de a discrimina potriva femeilor. Iată un alt subiect care aș dori să fie menționat. Uh, am apreciat și faptul că ați menționat dreptul la libertate sexuală și reproductivă. Știu că este mereu un subiect foarte sensibil, dar dacă nu putem să recunoaștem autonomia femeilor la acest capitol și dreptul acestora de a decide ce fac cu propriul corp, atunci cum vom putea contra- contracara violența împotriva femeilor? Dacă nu le oferim acestora dreptul de autonomie asupra propriului corp, atunci nu vom putea să facem progrese. Va trebui să începem să recunoaștem autonomia fizică și psihică a femeilor ca atare, inclusiv libertatea sexuală și reproductivă. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc foarte mult, doamna Intveld. Următorul eh, vorbitor pe listă este doamna Figureido și după aceea doamna Luling. Doamna Figureido mai întâi. Mulțumesc, eh, doamnă președinte. E até na intervenção que fez para as consequências. Vă mulțumesc, doamnă președinte. S-a discutat despre consecințele pe care le suportă femeile din cauza crizei economice actuale. Aș dori să menționez încă o dată acest aspect, mai precis să intru în detaliu puțin cu privire la acest capitol. Mi-ar fi plăcut tare, tare mult să constat că în raport aceste puncte sunt detaliate mai mult. Desigur, există diferențe de la o țară la alta la acest aspect. De exemplu, la mine, în Portugalia, lucrurile stau în felul următor. Femeile sunt concediate. În unele fabrici, ele ajung să lucreze pe bază voluntară, fără salar, pentru că, desigur, că ele știu că fabricile acelea se află într-o mare dificultate. Acest lucru se întâmplă în special în industria textilă și producătoare de papuci, un sector, iată, în care sunt active foarte multe femei. În centrul Portugaliei, trei mari firme au dat faliment. Însă iată că femeile încearcă să lucreze în continuare, cu toate că nu mai primesc bani pentru munca întreprinsă. Foarte multe femei nu au mai primit salariul din luna octombrie, iată că acum începe luna decembrie, deci vă dați seama ce fel de repercusiuni au aceste lucruri pentru familia acestor femei, pentru copiilor. Iată care sunt victimele crizei economice și care vor fi efectele la nivelul familiilor. Fabricile sunt în primul rând afectate de această criză și, după cum am spus deja, aceste fabrici angajează în principal femei. De cele mai multe ori, femeile au locuri de muncă precare, în locuri de muncă foarte lipsite de siguranță. Asta discutând despre locuri de muncă um, pe sistem cu jumătate de normă sau pe contracte uh, limitate în timp. Ce se întâmplă cu acestea ele sunt pur și simplu concediate. Sunt lăsate în stradă, cum s-ar zice, fără nicio alternativă, lucru care le agravează și mai mult situația, pentru că odată sunt șomere uh, și acest lucru se traduce automat în sărăcie. Din cauza că există aceste locuri de muncă precare, de cele mai multe ori ele nu beneficiază nici de șomaj, ci intră direct în sistemul de ajutor social. Discut acum despre Portugalia pentru că cunosc foarte bine situația de acolo, dar știu că acest lucru se petrece și în alte locuri pentru că peste tot este criză economică. Portugalia nu este singura țară care se confruntă acum cu așa ceva. Cred că în multe țări europene situația este asemănătoare. Tocmai de aceea, când discutăm despre aceste locuri de muncă precare, locuri de muncă cu jumătate de normă sau cu contract limitat, ar trebui să fim foarte atenți să vedem ce se întâmplă cu aceste persoane. De fiecare dată când vine o criză, aceste lucrătoare sunt primele care au de suferit. Spuneam că sunt lucrătoare pentru că femeile sunt cele care uh, ocupă aceste locuri de muncă prost plătite. Tocmai de aceea cred că este foarte important de subliniat că este necesar ca la nivelul industriilor să oferim sprijin Mă gândesc și la IMM-uri și la microentități, acestea având și ele nevoie de sprijin, pentru că de cele mai multe ori angajează două, trei persoane, acestea fiind femei. Deja s-a discutat despre acest lucru și în raport, s-a discutat și despre sectorul public și serviciile din acest domeniu care sunt extrem de importante. Dacă au loc restrângeri bugetare, pentru a fi respectat pactul de stabilitate, atunci desigur că efectele sunt extrem de negative la nivelul lucrătorilor. Când apare o astfel de criză economică, în domeniile în care activează foarte multe femei uh, și în momentul în care acestea nu mai pot să muncească, nu mai primesc bani pentru munca depusă, atunci desigur că toate acestea se traduc prin sărăcia familiei. La urmă urmei, noi suntem aici pentru a lupta împotriva sărăciei. Um, sunt de acord că aceste lucruri au fost menționate în raport, dar cred că ar trebui să se intre mult mai mult în detaliu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Figueredo. Doamna Lölling are acum cuvântul. Mm, doamna Luling are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i spun raportorului că am fost surprins în mod plăcut de calitatea raportului său, pentru că Așa cum suntem obișnuiți în, acest, în această comisie, mai apar și rapoarte uh, mai puțin bine structurate, făcute de unii colegi sau colege. Dar, totuși, rămân câteva comentarii de făcut și anumite incongruități uh, pe care aș vrea să le menționez. Dați-mi voi mai întâi să comentez ce a spus uh, antevorbitoarea mea. Dacă există în state membre întreprinderi care nu își plătesc angajații, Asta nu e o problemă care ține de Comisia uh, de la Bruxelles sau de Strasburg, de Parlament. E o problemă legată de dreptul muncii din statele membre, de negocierile colective în aceste state membre. Nu cred că ni se poate cere să ne ocupăm noi de aici, de situația fiecarei întreprinderi care poate are uh, niște probleme cu plățile și a întârziat salariile nu putem să rezolvăm noi situațiile acestea din diferitele țări membre. Acest lucru trebuie să se întâmple acolo, în statele individuale, în cadrul uh, dreptului muncii, în cadrul relațiilor de muncă. Acestea fiind uh, zise, trebuie să spun că raportul uh, are o problemă la considerentul B. Sunt de acord când se spune că din ce în ce mai multe femei lucrează pe contracte cu uh, normă redusă. Poate că sunt și din ce în ce mai multe femei care vor să aibă acest tip de contracte. Uh, mi-aduc aminte că cu ceva timp în urmă s-a făcut la nivel european și mai ales în, în țara mea această re- revendicare, această cerere să se ofere posibilitatea de a munci mai mult uh, cu normă uh, parțială, atât pentru femei cât și pentru bărbați, uh, sigur însă pe o bază voluntară. Uh, am fost un pic surprinsă, cum spuneam, de afirmația că femeile, femeile sunt uh, majoritare în serviciile publice. Mm, uh, poate nu în toate. E adevărat că în sectorul educației lucrurile stau așa, dar nu mi-aș putea imagina o situație în care în țara mea, de exemplu, funcția publică, dacă vorbim de funcția publică, Aici intrăm uh, într-o chestiune extrem de dificilă. Uh, funcția publică, odată ce uh, obții un post public într-un sistemul public, nu mai mari griji, un job stabil, Deci a afirmat totuși că uh, există un risc de sărăcie pentru femeile care lucrează în sistemul public, eu nu pot să accept această idee. Cred că este exact contrariul, uh, este valabil. Uh, femeile din sectorul privat suferă de un risc mai mare de, de sărăcie și am, uh, considerat, am constatat în considerentul C că, uh, în special, uh, pensionarele, femeile văduve care au lucrat sunt cel mai bine protejate la ora actuală în ce privește veniturile lor. În privința considerentului D, aș spune de asemenea, n-aș spune că nu s-a registrat nicio îmbunătățire a condițiilor de muncă, poate că n-a fost o îmbunătățire suficientă și să spunem așa ceva ar însemna să nu facem dreptate situației de fapt, să, să, uh, să spunem altceva decât uh, realitatea arată. În ce privește uh, remunerația, vorbim întotdeauna de diferențele medii în remunerarea femeilor și a bărbaților. Din media remunerărilor este această diferență, rezultă această diferență pentru că totuși din 1975 uh, avem totuși o, o directivă care în țara mea a folosit foarte mult în lupta pentru asigurarea unei remunerații egale. Deci cred că nu trebuie să fim atât de negativi și mă întreb dacă nu cumva avem nevoie de o nouă sau de noi propuneri legislative în ce privește aplicarea acestui principiu al uh, salarizării egale, al remunerației egale, eu aș spune că trebuie în primul rând să se aplice directiva existentă, să profităm de mijloacele pe care ea le oferă. Nu știu, poate, dar nu știu să spun dacă s-ar face o reformă, atunci lucrurile s-ar mai clarifica sau nu și dacă ar fi vorba de o lege la fel de bună și de clară cum este cea pe care o avem. Mă întreb dacă nu cumva avem suficientă legislație în acest domeniu sau dacă din potrivă n-ar trebui să cerem o revizuire a legislației. Eu cred că ar trebui mai degrabă să cerem o mai bună aplicare a legislației. În ce privește considerentul K, spuneți că femeile au obținut 58% din diplomele universitare, universitare. Când? În ce perioadă? Pentru că uh, ar trebui poate precizat la considerentul L. Foarte bine ce spuneți acolo, dar poate puteți adăuga și comisia și cele două posturi cheie care tocmai au fost propuse unor candidați femei recent. După aceea vorbiți la considerentul uh, C de uh, uh, restrângeri uh, bugetare. Uh, eu aș fi mulțumită dacă în țara mea ar fi mai multă seriozitate din acest punct de vedere, nu austeritate. Și la punctul 7 vorbiți din nou despre uh, diferența medie de salarizare între femei și bărbați. Ar trebui aici spus nu doar că există divergențe între statele membre, și, ci și că există și divergențe între sectoarele economice mai ales. La punctul 9 aveți dreptate să spuneți că trebuie o mai bună transpunere a directivelor în vigoare, dar uh, eu nu înțeleg de ce nu-și face Comisia treaba, pentru că dacă noi acum trebuie să cerem statelor membre să transpună cât mai repede directivele uh, referitor la egalitatea între femei și bărbați, când această directivă e din 75 și a fost uh, îmbunătățită. Uh, asta înseamnă că ar trebui ca, la rândul său, Comisia să-și facă mai bine treaba pentru a Uh, dacă e nevoie să ajungă până la chemarea în fața Curții Europene de Justiție a statelor care nu au transpus bine această directivă în uh, dreptul național. La punctul 10 vreau să spun că nu-mi place această idee de a crea o carte europeană a drepturilor femei. Avem o carte europeană a drepturilor omului care acoperă și femeile pentru că spuneți pe de-o parte că sunteți împotriva oricărei segregări, dar acum vreți să creați o altă uh, segregare. Deci nu cred că e cea mai bună idee pe care ați avut-o în uh, lunga noastră carieră politică. În ce privește punctul 11, aș vrea să vă reamintesc de asemenea, am, am studiat foarte bine documentul Comisiei, care vorbește și el de segregarea profesională și sectorială, însă chiar Comisia a uitat că în anii 80 deja în, exista o rețea care a fost uh, creată de doamna Sulo și foarte cunoscută de altfel în Franța și eu am contribuit la acea rețea, m-am lucrat ca expert în anii 80, rețea care se numea Diversificarea alegerilor profesionale pentru tinere și femei. De ce nu a făcut un follow-up uh, Comisia acestei activități față de această activitate? Ar fi costat oricum mai puțin uh, decât alte inițiative. Poate pentru că țara mea e prea mică, nu știu, Luxemburgul. Uh, deci de ce nu, nu întrebăm Comisia cum folosește toate aceste rezultate, toate aceste eforturi și activități au trecut mai mult de 30 de ani de când a început această discuție. Eu am făcut uh, uh zeci de rapoarte când uh, eram politician în Luxemburg. Deci de ce nu se dă urmare la toate, tuturor acestor lucruri? Și o ultimă, un ultim comentariu în ce privește sărăcia femeilor, în rândul femeilor. Uh, și mai ales uh, celor care ies la pensie și care sunt mai amenințate de acest fenomen, aveți dreptate și noastră și comisia să spuneți acest lucru, pentru că au muncit uh, uh, un, număr mai mic de ani, pentru că poate au ales să mai rămână și acasă pentru a educa copii și a crește copii. Deci, din acest motiv, ele sunt penalizate atunci când se pensionează și cred că în 95, dacă mi-aduc bine aminte, la inițiativa mea am făcut un raport în care se spunea că trebuie o directivă privind uh, uh împărțirea drepturilor de pensie în caz de divorț. Uh, eu vreau o directivă europeană. Există o astfel de lege în anumite țări, cum ar fi Germania, însă dacă nu e în toate țările, atunci nu e bine. Comisia n-a uh, dat niciodată curs acestei inițiative. A fost o rezoluție adoptată aproape în unanimitate de către Parlament și fără niciun rezultat, fără nicio urmare. Pentru că dacă vreți în același timp să permite și femeii și bărbatului pentru că, din fericire, există din ce în ce mai mulți oameni care aleg să-și reducă activitatea profesională sau chiar să o întrerupă pentru o perioadă pentru a se consacra familie. Deci dacă ei fac acest lucru, ei sunt uh, penalizați atunci când uh, ies la pensie. Deci poate că atunci ar trebui să reamintim toate aceste lucruri. Comisia nu a dat niciun fel de urmare rezoluției noastre și acum o vedem că varsă lacrimi de crocodil în uh, comunicările și în rapoartele sale uh, în legătură cu faptul că există această situație. Poate că ar trebui să le reamintim acest lucru celor de la Comisie. Aș vrea să mai fac un uh, comentariu în concluziile sale Comisia ne îndeamnă sau cere mai degrabă legislatorului să accelereze activitatea asupra propunerilor de modificare a directivei privind concediul de maternitate și drepturile persoanelor care lucrează independent, aș spune că la acest ultim subiect noi ne-am făcut treaba, am adoptat acest document în primă lectură deja de aproape 8 luni. Președințiile, nici cea cehă, nici cea suedeză, nu par să fie prea preocupate de acest subiect. Așteptăm poziția comună asupra acestui raport deja din luna mai. În ce privește protecția maternității, asta este altceva și cred că, dată fiind calitatea noului raport al doamnei Estrela cu 73 amendamente despre uh, orice doriți și care amestecă tot acolo protecția maternității, paternitatea, uh, concediul uh, parental și mă opresc aici. Uh, da, nu văd cum putem cu un astfel de raport să ajungem la o propunere care să fie realmente acceptabilă și pentru Consiliu și negociabilă în relația noastră cu Consiliul dacă adoptăm din nou un raport atât de haotic, chiar mai haotic decât ultimul pe care l-am uh, uh adoptat și despre care vom uh, vorbi mâine. Iată așadar cele câteva comentarii pe care vreau să le fac și cred că, sigur, s-ar putea face amendamente, dar aș vrea totuși să spun că e foarte bună calitatea acestui raport și uh, poate că persoanele mai în vârstă ca mine uh, mai avem suficientă memorie ca să știm de când ne ocupăm de aceste lucruri pe care Comisia pare că le descoperă abia acum în, uh, în acest raport și a mai și cheltuit o grămadă de bani pe experți, pe tot felul de rețele care să facă rapoarte în ce privește uh, ofertele de îngrijire a copiilor și așa mai departe. Deci, sigur, toate aceste lucruri trebuiau făcute pentru a înțelege consecințele, dar consecințele pe plan concret trebuie uh, abordate în comun de către statele membre. Aceste structuri de îngrijire a copilului uh, nu știu de ce nu l-au făcut până acum, de ce nu au făcut în perioada în care au avut mult mai mulți bani decât au acum. Dacă nu au făcut-o când era o situație economică mult mai bună, mă îndoiesc că se va întâmpla așa ceva acum când uh, banii de care dispun comunele, orașele, uh, sunt mult mai puțini, deci mă îndoiesc că acest lucru se va întâmpla acum. Mulțumim, doamnă Luling. Aveți uh, dreptate și mâine ne vom reîntoarce la raportul Estrela atunci când doamna va fi prezentă să ne spună părerea ei. Mulțumesc pentru aceste opinii. Doamna Ernst are cuvântul și apoi doamna Cornelison. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, Iată, avem o temă foarte importantă din punct de vedere social, motiv pentru care mă bucur că raportorul a, încer- a încercat, s-a străduit să reducă totul la 21 de puncte. Cred că nu se va rămâne doar la 21 de puncte, lucru care nu este atât de grav acum. N-ar trebui să ne culcăm pe ureche și să considerăm că munca noastră s-a terminat aici. Consider și eu că ar trebui să existe o nouă propunere legislativă din partea Comisiei pe tema foarte interesantă, uh, aceeași sumă de bani pentru aceeași muncă. În Germania, cam avem cam un sfert, cu un sfert um, mai puțină remunerare comparativ uh, între femei și bărbați pentru aceleași locuri de muncă. Deci există într-adevăr o problemă aici, motiv pentru care cred că este nevoie de reglementări, uh, dar uh, avem deja niște reglementări care nu sunt respectate, aceasta fiind marea problemă. Tocmai de aceea cred că ar trebui să fim puțin mai duri și mai stricți și să discutăm în termeni concreți despre sancțiuni și despre măsurile care pot fi luate aici. Iată un punct care ar putea fi notat. Sunt de acord cu o carte europeană a drepturilor femeilor. Este foarte clar că vechiul moto al Revoluției franceze nu se mai aplică acum și femeilor. Uh, pentru nu se, nu se aplica și femeilor. Abia mai târziu oamenii și-au dat seama că și femeile sunt oameni. Cred că o astfel de cartă ar putea să menționeze toate acele drepturi specifice femeilor, pentru că de-a lungul istoriei femeile au avut foarte mult de suferit. Au fost declarate doar gospodine, doar femei și așa mai departe, dar uh, și s-a cunoscut foarte bine rolul lor ca femeie, ca, ca, ca mamă, ca gospodină, dar rolul lor ca femeie nu a fost niciodată foarte bine definit. Colega mea, Figuereda, a spus deja că trebuie să discutăm despre acele slujbe prost plătite ale femeilor. În Germania avem milioane de slujbe execrabile care sunt ocupate de femei. Acestea nu au asigurări, care, acestea sunt femeile care își pun viața în pericol. Nu există în Germania un salariu minim pe economie, dar uh, nu acesta este principalul motiv pentru care aceste slujbe sunt prost plătite. O altă temă, femeile în posturi de conducere. A trebuit să fim puțin mai preciși la acest capitol. ar trebui să discutăm puțin și despre niște cote ale obiectivelor noastre, pentru că altfel nu vom ajunge la nicio concluzie. În Germania avem femei care au obținut note mult mai bune în facultate decât bărbații, dar iată că nu sunt mai bine plătite decât bărbații. Uh, nu, nu se întâmplă acest lucru din cauza că nu s-ar descurca mai bine decât aceștia, ci din cauza că există această diferență care persistă la nivelul societății. Aș dori să includem și un paragraf pentru demontarea acestui tipar de viață patriarhal. Totul se petrece în mintea noastră, de acolo începe tratamentul inegal între femei și bărbați. Acest tipar patriarhal este dictat de politică și oferă un uh, model foarte clar, chiar și la nivel educațional. Deci trebuie să atacăm toată această mentalitate la nivel educațional pentru ca egalitatea între femei și bărbați să se concretizeze și nu să fie doar ceva de domeniul basmelor. Un alt aspect, femeile cu handicap. Știu că și la acest capitol există foarte mari probleme pentru aceste femei dublu dezavantajate. Poate că am putea să includem și aici ceva ca să vedem ce se poate îmbunătăți la locul de muncă al acestora în astfel de situații. Poate că și aici am putea să menționăm anumite aspecte antidiscriminare. Și antevorbitoarea mea a menționat aspectul important legat de femeie și de pensie. Cred că la pensie ar trebui să se țină mai bine seama de, uh, de rolul uh, funcției de creștere a copilului. Și acest capitol este strâns legat de sărăcie și de bunăstare la pol opus. Vedem așadar că putem să venim cu câteva amendamente, motiv pentru care sunt de părere că această dezbatere este foarte binevenită. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru, iată, această dezbatere într-adevăr interesantă. Doamna Cornelius are acum cuvântul, mai apoi domnul Șimanski. Vă mulțumesc, doamnă președinte, ca și antevorbitorii mei, aș dori să-l felicit pe raportor pentru un raport complet. Desigur, vom veni cu propuneri de amendamente, dar acestea vor veni numai pentru a completa, veni în sprijinul celor menționate deja în raport. Există câteva lucruri pe care aș dori să le menționez. În raportul, în, la capitolul privind implementarea mai bună a reglementărilor existente deja, uh, Consider că aceasta este o temă care merită atenția noastră, pentru că legea europeană și politica europeană va fi în favoarea femeilor doar dacă este pusă în aplicare așa cum trebuie. Desigur că vom putea să amenințăm și să atragem atenția statelor care nu vor toate aceste reglementări. Și în ceea ce privește schimbările care au loc pe piața muncii, există multe lucruri care pot fi discutate. Criza ne afectează pe numeroase planuri. Poate să fie și o criză privită ca o șansă, dar deocamdată aceasta nu reprezintă decât o amenințare la ocuparea forței de muncă de către femei. Impactul uh, reducerilor bugetare a fost deja menționat uh, la, în ceea ce le privește pe femei. Uh, Este într-adevăr o problemă care apare și care a fost menționată în raport. Totodată aș dori să vă atrag atenția asupra măsurilor care sunt luate pentru a îndepărta criza în uh, uh, pactul propus în acest sens. Mă tem că o mare parte din banii propuși pentru revenirea economică uh, ajung la bărbați și nu neapărat la femeile care și ele, la rândul lor, sunt afectate de criză. Ar fi așadar necesar să discutăm despre introducerea chestiunilor de gen și în buget, în pachetul de revenire economică. Acestea sunt subiectele pe care am vrut să le abordez. Desigur, trebuie să facem tot posibilul să menținem femeile încadrate pe piața de muncă, dar ne confruntăm și cu problema îmbătrânirii populației cred că pe termen lung apar aceste schimbări sociale care reprezintă o provocare pentru că le vor afecta în mod diferit pe femei comparativ cu bărbații. Vom avea nevoie de absolut oricine pe piața muncii pentru a ocupa locurile de muncă ce rămân libere. Deci este nevoie să se ia măsuri adiționale pentru ca locul de muncă să fie făcute mai atrăgătoare pentru femei. Aici mă refer la contracte cu normă redusă, contracte pentru muncă la distanță, pentru femeile care au copii. Asta pentru a, determina, a le determina atât pe ele, cât și pe bărbați să se implice și să se încadreze pe piața muncii. Cred că efectele societății care îmbătrânește uh, asupra femeilor ar trebui să fie și ele menționate în acest raport. Discutăm și despre strategia de la Lisabona, o strategie pe termen lung, care, în opinia mea, ar trebui să aibă și un capitol dedicat diferențelor dintre sexe. Acestea fiind spuse, mi-am încheiat intervenția. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Cornelison! Următorul vorbitor uh, este uh, domnul Șumanski și apoi uh, doamna Thompson. Domnul Șumanski, aveți cuvântul. Vorbitorul nu are microfon. Aș dori să Felicit și eu uh, raportorul și aș dori să atrag atenția asupra faptului că trebuie să ne axăm în lupta pentru drepturile femeilor pe aceste subiecte care nu sunt uh, controversate, ci din contră foarte evidente. Uneori, uh, din păcate, există anumite cazuri Uh, groaznice care sunt raportate atunci când vine vorba de uh, situația în care se află femeile datorită propriilor lor alegeri sau datorită unor uh, necesități legate eventual de creșterea copiilor. Sunt voci critice la adresa Comisiei Europene care afirmă că ar trebui să trecem de la vorbe la fapte, că ar trebui să revizuim legislația în statele membre și să introducem anumite perioade minime de protecție pentru aceste femei, pentru că uneori situația lor este chiar dramatică și um, uh, chiar neacceptabilă. Există o diferență majoră între ceea ce există în discuțiile noastre, în rapoartele noastre, despre ceea ce se discută la conferințele noastre, în raport uh, cu realitatea. Și um, Realitatea este că uh, femeile sunt uh, discriminate și tratate inegal și aici, în Uniunea Europeană, la vârful ei, uh, femeile nu sunt prea prezente sau prea vizibile. Există discrepanțe uriașe între uh, declarații și fapte. Eu uh, nu susțin uh, paritatea uh, Însă cred că femeile ambițioase, harnice și competente ar trebui să uh, poată să ocupe uh, poziții înalte. Însă, de fapt, cei care vorbesc cel mai adesea despre aceste uh, chestiuni în propriile lor birouri și includ aici instituțiile europene, discriminează femeile. Aceste lucruri trebuie spuse deschis, clar și tare. Aș dori să vă spun că multe femei în multe state uh, lucrează nu doar datorită faptului că sunt competente sau bine pregătite sau pentru că vor să se împlinească din acest punct de vedere, ci și pentru că uneori există o necesitate economică. Dacă ele doresc să ocupe un loc de muncă pentru care uh, sunt instruite, uh, ele nu sunt uh, forțate uh, Uh, să o facă, dar în anumite state sărace, ele sunt forțate să ocupe locuri de muncă care nu corespund educației și formației lor. Prin urmare, aș dori să vă întreb dacă nu cumva acest raport este doar unul dintre multele pe care le avem și dacă nu cumva Comisia se gândește să revizuiască drepturile femeilor în raport cu pensia. Mulțumesc, doamna Thompson are cuvântul și apoi doamna Ovie. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să felicit uh, raportorul pentru activitatea uh, depusă și pentru prezentarea atât de interesantă în care um, ați subliniat uh, elementele cheie care vizează egalitatea între femei și bărbați. Am câteva comentarii însă și mai întâi uh, vreau să vă spun că am fost inspirată de ceea ce spunea doamna Figuerero în raport cu criza. Criza pare că afectează mai mult bărbații la o primă analiză. În uh, domeniul construcțiilor și în domeniul uh, transporturilor s-au concediat foarte mulți bărbați. Însă atunci când criza se adâncește, cheltuielile publice se reduc și asta afectează femeile pe de-o parte ca angajați în sectorul uh, public și pe de altă parte ca femei ce primesc, uh, ce beneficiază de mai multe servicii precum uh, îngrijirea copilului, servicii oferite de sectorul public. Dumneavoastră v-ați referit la uh, industria grea, care este o industrie dominată de bărbați da, într-o țară în care există asemenea industrie, așa stau lucrurile. Însă, în Portugalia, de exemplu, nu există industrie grea și industria ușoară presupune că uh, cei mai mulți angajați sunt uh, femei și acestea au fost uh, afectate de criză. Atunci când discutăm așadar situația bărbaților și femeilor afectați de criză, putem să observăm diferite tipuri de situații care depind de diferite tipuri de state membre pe care le-am putea lua în discuție. Deci nu putem vorbi la modul general despre Europa. În ceea ce privește uh, discrepanța între uh, salarii, e bine, partenerii sociali uh, dictează aceste chestiuni în Europa. Însă trebuie să ne aducem aminte următorul fapt care este foarte important. În uh, directivă, responsabilitatea nu ține de partenerii sociali pentru reducerea acestei uh, discrepanțe, ci ține de guverne. Guvernele trebuie să explice situația și trebuie să se asigure de faptul că această diferență de uh, salarizare, chiar și în negocierile colective, este redusă. Și acest lucru este foarte important când vine vorba despre implementarea directivei. Dacă guvernele își îndeplinesc uh, sarcinile în acest domeniu sau uh, nu. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Thompson, și acum dau cuvântul domnului Ovie, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea și eu să îl felicit pe raportor pentru un uh, raport foarte bun și în special e o surpriză plăcută pentru că e un raport care a fost făcut de un bărbat, uh, n-are și uh, ceva de o astfel de calitate în Estonia, nu deocamdată cel puțin. Vreau să vă atrag asupra unui, atenția unui, un, un, asupra unui fapt uh, foarte important. Modelul de, de familie s-a schimbat foarte mult în Europa în ultimii ani. Mamele singure necăsătorite sunt un fenomen generalizat, nu mai e nimic uh, de care să ne, fie nimănui rușine. Dar, pe de altă parte, în multe state membre și în multe situații, tații copilor nu și, îmbătr- nu și îndeplinesc uh, sarcinile, în sensul că nu ajută mamele în eforturile de creștere a copiilor și cred că e extrem de importantă această chestiune în contextul economic actual. Așadar, poate raportul ar trebui să dea mai multă atenție acestei chestiuni, sugerând eventual că statul trebuie să-și asume temporar obligația ajutării acestor mame dacă tații copiilor nu fac uh, ceea ce ar trebui să facă și după aceea statul să-și poată recupera banii de la uh, acești tați mai târziu. Și un alt lucru care a fost menționat uh, de antevorbitorii mei, oamenii cu persoanele și femeile în special cu, dezabilit- cu dizabilități, niciodată acestea n-au fost foarte bine reprezentate pe piața muncii, în special acum în, în prezent această situație se agravează și uh, în general vorbind, sunt foarte mulțumită de raport, dar există câteva aspecte unde put, am putea face unele amendamente. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamna Ovir. Mă întreb dacă există și un reprezentant al comisiei care ar dori să ia cuvântul? Nu? Nu, în regulă, spune doamna președinte. Atunci dau din nou cuvântul domnului Tarabela doar pentru câteva comentarii Uh, la această discuție foarte interesantă. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sigur, nu voi putea să răspund chiar la toate comentariile, dar vreau să mulțumesc în primul rând pentru aprecierile uh, generale făcute de colegii care au subliniat caracterul echilibrat al raportului Mă bucur de acest lucru și sunt convins că și asistenta mea, Mari Ramos, se bucură de această chestiune, pentru că ea, de-a lungul anilor, a scris uh, chesti- foarte mult în, în legătură cu acest subiect, uh, așadar nu, uh, nu mi se datorează totul mie. În ce privește remarcile doamnei Indveld, împărtășesc ceea ce a spus în legătură cu faptul că instituțiile europene ar trebui să dea un exemplu ca să nu mai ajungem să roșim de rușine uh, în ce privește din ponderea femeilor în funcțiile publice, iar apoi în ce privește discrepanțele de salarizare, sigur, uh, lucrurile stau diferit uh, în diferite țări europene. Poate lucrurile nu sunt atât de grave în instituții europene, dar există poate astfel de, de discrepanțe mai mari în uh, sectorul privat. Sigur că există o anumită reprezentativitate a femeilor și în funcțiile publice, pe când mai degrabă în sectorul uh, privat uh, situația nu este atât de, de roză. Doamna Figueiredo, care s-a referit la efectele crizei, în sensul că în anumite țări bărbații sunt mai degrabă victime ale acestei crize pentru că industria grea este, e din ce în ce, într-o situație din ce în ce mai dificilă. În alte țări se reduc serviciile sociale și atunci femeile sunt mai afectate. Deci, într-adevăr, există diferențe de la țară la țară. M-am bucurat de asemenea să o ascult uh, pe doamna Luling și spunând că e vorba de un raport pertinent, dar adăugând după aceea că există și anumite incongruențe și sigur de exemplu, în ce privește contractele temporare cu, cu timp redus, sigur că există femei care aleg să lucreze în acest fel, altele sunt constrânse să o facă. Deci uh, sunt convins că într-o familie biparentală care are la un moment un copil, trebuie să se facă o alegere. Cei doi părinți trebuie să se decidă care dintre, cei, dintre ei se va sacrifica, va rămâne acasă și va avea uh, grijă de copil și știu că în multe cazuri femeia este cea care spune până la urmă eu voi rămâne acasă și voi avea grijă de copil, deci își sacrifică cariera profesională. Așadar, ă, această alegere nu e întotdeauna ușoară și de multe ori femeia sau adesea femeia trebuie să-și o ă, asume. Sigur, doamna Luling a făcut cele mai multe comentarii, dar vreau să mă adresez nu doar ei, ci și uh, celorlalte colege. Uh, spunând că până luni avem uh, termen pentru a depune amendamentele și sunt deschis să uh, aflu opiniile și contribuțiile noastre. Apoi, în ce privește situația din Germania, unde s-a vorbit de 25%, eu vreau să spun doar că nu e întotdeauna o alegere benevol, o alegere, o, o chestiune voluntară. Repet și doamna Entveld uh, a spus acest lucru, deja e adevărat că în sectorul public există anumite diferențe, dar că situația e mult mai rea în sectorul privat, mai ales în marile multinaționale există foarte puține femei în posturi de conducere, și că în sfera, public, în sfera privată trebuie făcut, uh, făcute uh, progrese atitudinea patriarhală, stereotipiile, sigur că și aici trebuie făcute progrese, poate trebuie și campanii de informare printre tineri, uh, pentru că stereotipurile acestea se nasc încă din manualele școlare de la, o vârstă, de la vârste foarte fragede, poate de acolo trebuie să începem să uh, corectăm uh, lucrurile și să acționăm. În ce privește aspectele evocate de doamna Cornelisen, în ce privește aplicarea politicilor existente și aici din nou mă întorc la ce a spus și doamna Luling poate că ar fi mai bine să aplicăm legea care deja există decât să încercăm să facem una nouă să nu uităm de directiva europeană pentru non-discriminare la locul de muncă. Guvernul Valon a adoptat această directivă după șase lecturi, în loc de două cât aveam în mod normal, pentru că textul, uh, atâta vreme cât uh, uh, textul a revenit de șase ori în lectură, în lectura, lectura Parlamentului pentru că apăruseră alte propuneri între timp. Deci, sigur că se poate legifera mai, mai bine, mai puțin și se poate aplica legea mai bine. Uh, domnul Jimanski, vă mulțumesc pentru felicitările exprimate. Când vorbiți de femei care aleg să nu muncească, sigur că există și aceste situații dar să vorbim despre femei talentate și competente. Poate că a, această comisie va trebui să se a, desfințeze atunci când o femeie incompetentă va fi numită într-o funcție de răspundere. Atunci nu o să mai avem obiectul muncii. Deci, uh, doamna Thompson, vă mulțumesc pentru uh, cuvintele călduroase față de exprimate și de asemenea pentru distinția între industria grea și celelalte sectoare și uh, prin urmare uh, ați subliniat nevoia de a avea o abordare diferențiată de la țară la țară, de la industrie la industrie și e bine să analizăm aceste lucruri. La fel, problema mamelor celibatare menționată de doamna buviri o problemă care acum s-a generalizat și care nu mai șochează pe nimeni. Sunt absolut de acord uh, în legătură cu acest cu această chestiune a bărbaților, taților care refuză să-și asume responsabilitățile și nu plătesc uh, pensiile alimentare. În Belgia a existat un proiect de lege care a și trecut, prin care statul dă un avans din această pensie alimentară și apoi, sigur, îl urmărește pe tatăl care nu își plătește obligațiile. E adevărat că asta ar putea fi un răspuns corect și clar pentru persoanele care se află într-o situație dificilă din cauza acestor bărbați, acestor tați care lasă întreaga povară îngrijirii și creșterii copilului pe umerii uh, mamelor. Și uh, dau acest exemplu belgian, poate că n-ar fi rău să încercăm să-l generalizăm. Poate n-am răspuns la toate comentariile ridicate aici, însă, cum spuneam, sunt foarte deschis față de amendamentele care uh, ar putea să fie făcute uh, și uh, să încercăm să nu modificăm totuși prea mult acest raport pe care l-ați judecat deja excelent, dar pe de altă parte aș vrea să ajungem la plenară cu un raport cât mai bun și cu un consens cât mai larg și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Tarabela. Nu-mi rămâne altceva de făcut decât să-i mulțumesc domnului Tarabela pentru această abordare și pentru acest uh, raport. Aș dori să mulțumesc și colegilor pentru uh, această dezbatere extrem de incitantă și de interesantă. Prin urmare, cred că vom ajunge în plenară cu un raport foarte bun. Așadar, pe 7 decembrie, la ora prânzului, uh, este termenul limită pentru înaintarea amendamentelor. Pe 25 ianuarie, după amiază, vom vota raportul uh, în comisie, iar în sesiunea din uh, februarie, sesiunea plenară din februarie, raportul va ajunge în plenară. Încă o dată vă mulțumim pentru această dezbatere și pentru această discuție. Și așa ajungem la punctul 7 de pe ordinea de zi și anume Beijing plus 15, platforma de acțiune ONU pentru egalitatea de gen. Aș dori să actualizez câteva informații. Coordonatorii în octombrie au decis uh, ca comisia noastră să elaboreze o întrebare uh, orală care să fie urmată de o rezoluție pe care uh, sperăm să o putem uh, adopta în plenară în februarie. Și aceasta pentru a pregăti reuniunea de la New York de la începutul lui martie, unde comisia noastră va trimite o delegație. În urma uh, schimbului de uh, opinii de astăzi, în legătură cu întrebarea orală și uh, cu rezoluția, președinta împreună cu coordonatorii va înainta o propunere pentru această întrebare orală și pentru rezoluție, care sperăm noi vor putea fi transmise membrilor până la data de 10 decembrie. Termenul limită pentru înaintarea amendamentelor ar fi așadar 17 decembrie la ora prânzului. Însă pentru a ne actualiza informațiile și a afla ultimele evoluții legate de poziția Uniunii Europene de dinainte a reuniunii de la New York din martie, avem astăzi alături de noi uh, un reprezentant al Comisiei uh, care ne va spune eh, cum eh, progresează lucrurile. De asemenea, aș dori să vă spun că președinția suedeză recent eh, a publicat un raport legat de evoluția acestui plan de acțiune și în legătură cu modul în care acesta a fost receptat de statele membre. Acest document uh, va fi uh, transmis uh, tuturor membrilor sau este deja disponibil printr-un printr anume link, dar veți putea primi și un raport pe hârtie, însă este extrem de voluminos. Dăm cuvântul doamnei Daniela Vangher, care este reprezentanta Comisiei și care ne-a promis că ne va spune care sunt ultimele evoluții în domeniu. Mulțumim! Uh, thank you very much. Actually, uh, it's not mis- Mulțumesc foarte mult. Uh, nu doamna Dana Van Kirva vă spune cum stau lucrurile, ci eu, Maria Tonasetti, sunt șef de unitate adjunct la Comisia Europeană și aș dori să vă spun ce facem noi împreună cu statele membre pentru follow-up-ul platformei Beijing Plus 15 Prin urmare, vă voi uh, oferi uh, contextul istoric, uh, deci ceea ce am făcut până acum și cum anume am procedat și apoi uh, vă voi uh, spune care sunt acțiunile concrete întreprinse pentru Beijing plus 15. După aceea voi insista pe scurt pe calea de urmat de acum înainte, pentru că e important să continuăm. Beijing plus 15 ne oferă doar datele necesare pentru a ne continua activitatea. Iar apoi vă voi da niște detalii practice legate de uh, cea de-a 54-a reuniune uh, din martie. Începem cu contextul istoric. Uh, în Uniunea Europeană, după cum știți, am început activitatea pe dezvoltarea indicatorilor calitativ și cantitativi pentru a urma uh, platforma Beijing Plus 15 începând uh, cu 98. Acest lucru a fost decis de uh, Consiliu și a fost susținut de Comisie. În urma acestei decizii, am acționat pentru a dezvolta indicatori în diverse zone de interes ale platformei de acțiune Beijing Plus 15 și deocamdată avem indicatori în aproape toate domeniile, cu excepția unora. Avem indicatori uh, în ceea ce privește uh, femeile în domeniul lor de decizii, femeile în economie, uh, mai ales atunci când e vorba de reconcilierea vieții de familie cu viața profesională, femei și sănătatea lor, femei în cadrul educației și instruirii, femei și sărăcie, femei în conflicte și așa mai departe. Ei bine, cum am acționat în aceste domenii? Uh, președințiile au uh, elaborat uh, rapoarte analizând situațiile din statele membre pentru a vedea exact cum stau lucrurile și pentru a vedea care au fost progrese înregistrate în aceste zone. Apoi, pe baza datelor disponibile din partea statelor membre, s-au selectat indicatori care ar putea fi considerați reprezentativi pentru situația din cadrul Uniunii Europene. Și aceasta înseamnă că în fiecare semestru, sau mă rog, aproape în fiecare semestru, uh, președinția prezintă astfel de rapoarte uh, și apoi se trag niște concluzii ale Consiliului vis-a-vis -vis de aceste domenii de interes. În 2005 uh, am uh, beneficiat de un moment foarte important și anume celebrarea celei de-a 10 aniversări uh, a platformei de la Beijing și la acel moment președinția luxemburgheză a pregătit un raport Beijing plus 10 unde s-a revizuit exact fiecare domeniu de interes. Acum ne aflăm într-un moment crucial, celebrăm la anul cea de-a 15 aniversare a platformei prin urmare, decizia este următoarea. Președinția suedeză a hotărât să pregătească un raport care a fost deja menționat ce reprezintă un raport complet și complex, care ia în considerare toți indicatorii pe care i-am uh, găsit până acum. Și, practic, se încearcă stabilirea situației de fapt uh, în toate zonele de interes ale platformei. Cred că este un raport foarte interesant, foarte bine elaborat și el este rezultatul nu doar activității președinției, ci și uh, rezultatul contribuției tuturor statelor membre plus Comisia. E interesant să notăm faptul că președinția suedeză a cooperat uh, și cu uh, Comisia Economică pentru Europa a ONU, și, practic, activitatea noastră de la nivelul Uniunii Europene uh, a beneficiat de un dialog cu Comisia Regională a ONU. Acest uh, raport prezintă situația de fapt, identifică provocările uh, din viitor pentru Uniunea Europeană, atât când vine vorba despre politici pentru egalitatea de gen, dar și atunci când vine vorba despre disponibilitatea datelor, dezvoltarea de noi indicatori, și astfel se uh, oferă anumite indicii legate de uh, ceea ce trebuie să întreprindem în viitor. Acest raport reprezintă de asemenea baza pentru concluziile Consiliului care au fost prezentate de președinția uh, suedeză. Și, printr-o coincidență, chiar astăzi trebuia să fie adoptate acestea. Iar eu vă voi descrie situația pe scurt, pentru că aici se conțin principalele mesaje pentru viitor. Așadar, se oferă o cale viitoare de acțiune pentru comunitatea europeană, pentru instituțiile europene, pentru că acestea să poată uh, continua acțiunea pe baza platformei Beijing Plus 15. Uh, Concluziile Consiliului uh, identifică anumite puncte critice. În primul rând, E vorba despre un subiect pe care îl discutam și astăzi vis-a-vis de uh, celălalt raport, și anume stereotipurile uh, legate de sex. Acestea reprezintă o problemă centrală când vine vorba despre egalitatea de gen. Aceasta așadar reprezintă una dintre prioritățile identificate de către Consiliu. Abordarea integrată a problemelor de gen uh, nu reprezintă o chestiune implementată complet așa cum ar trebui să fie pentru ca egalitatea de gen să devină realitate. Se dă atenție acestui fapt, precum uh, și uh, integrării politicilor legate de imigrație. Mai există și nevoia de a sublinia importanța egalității de gen în contextul procesului uh, de la Lisabona, în contextul strategiei de la Lisabona. Aici vorbim despre posibilitatea Uniunii Europene de a face progrese. Și apoi, după cum vă spuneam, uh, mai există uh, puncte critice legate de disponibilitatea datelor. Activitatea depusă până acum ne arată că Uh, există date uh, semnificative în toate zonele de interes uh, ale platformei Beijing, în toate statele europene, dar la un moment dat trebuie să comparăm datele și aici începe problema, pentru că nu totdeauna avem toate datele necesare pentru a veni cu indicatori. Producerea de indicatori uh, a reprezentat un stimulent uh, pentru uh, disponibilitatea datelor, încă nu, însă încă nu s-a făcut tot posibilul în acest domeniu. Una dintre concluziile Consiliului este că și în viitor trebuie să continuăm cu abordarea duală. Așadar, e important să consolidăm acest concept de gender mainstreaming, însă să nu uităm că mai există și alte acțiuni care trebuie asupra cărora trebuie să insistăm pentru a elimina disparitățile între femei și bărbați. Cât privește indicatorii, disponibilitatea datelor și follow-up-ul concret uh, pentru activitatea depusă până acum, ei bine pot să vă spun că indicațiile Consiliului sunt foarte clare. Consiliul uh, ar dori ca statele membre, cu ajutorul uh, Comisiei, să continue să uh, dezvolte indicatori în uh, zonele care ne-au mai rămas, fapt care este foarte important. Apoi uh, trebuie să existe o revizuire sistematică în domeniile în care indicatorii deja au fost găsiți. Acest lucru înseamnă că în viitor trebuie să pregătim un uh, plan de acțiune pentru această evoluție și Comisia a fost uh, solicitată de către Consiliu uh, să pregătească acest plan pentru platforma Beijing. Deci mai sunt lucruri de făcut în anumite zone cât privește indicatorii și apoi trebuie și revizuiți în zonele în care au fost găsiți. Se subliniază și rolul Institutului de Gen uh, în acest context, uh, pentru că printre competențele acestui institut uh, se află și activitatea tehnică legată de date, compararea datelor, a indicatorilor și monitorizarea. Așadar, se lucrează în acest moment vis a -vis de toate aceste aspecte. În ceea ce privește situația specifică a cele de-a 54-a comisii pentru statutul femeilor. Uh, s-au făcut multe până acum. Aceasta va fi contribuția noastră la uh, reuniunea de anul viitor și uh, toate aceste fapte sunt importante pentru că în context internațional Uniunea Europeană ar trebui să aibă un profil foarte bine definit atunci când vine vorba despre egalitatea de gen și promovarea drepturilor femeii. Prin urmare, e important să oferim un rezumat al activității depuse până acum. În acest moment analizăm fezabilitatea uh, organizării unui eveniment paralel uh, prin care Comisia să prezinte la New York acest raport și activitatea noastră depusă în domeniul legalității de gen. Evident, aceasta care o depunem uh, noi uh, în cadrul procesului sistematic de follow-up al platformei. Președinția spaniolă va juca un rol important în acest context pentru că ei vor continua activitatea uh, depusă de președinția suedeză uh, și cooperarea, pot să vă spun, uh, a fost foarte bună până în acest moment. Prin urmare, președinția spaniolă va trebui să prezinte acest raport și să, uh, va trebui să reprezinte Uniunea Europeană la reuniunea de la New York. Uh, președinția spaniolă organizează de asemenea un uh, forum a societății civile pe 4 și 5 februarie, care va contribui și el la poziția statelor membre și a Uniunii Europene la această reuniunea Comisiei pentru Statutul Femeilor. Acestea sunt informațiile de natură generală și sunt uh, gata să vă răspund la orice întrebare ați avea. Mulțumesc! Um, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte bună care ne-a adus, iată, pe toți la zi. Este un domeniu de interes nu doar pentru comisia noastră, ci și pentru statele membre și pentru ceea ce este în afara statelor membre. Iată de ce acest eveniment care va avea loc la New York în martie este unul foarte interesant și foarte important. De aceea sper și sunt de fapt convinsă că Uniunea Europeană va trebui să se prezinte cu un profil foarte clar la New York, să arătăm ce putem și ce vom face în acest domeniu și cred că va trebui să ne asumăm uh, numeroase responsabilități pentru că aceste chestiuni să fie într-adevăr adoptate. A fost foarte interesant să auzim ceea ce ne-ați transmis. După cum am înțeles, Consiliul va adopta chiar astăzi aceste concluzii. Vom așteptăm cu nerăbdare să aflăm care este rezultatul votului. Voi da acum cuvântul membrilor, însă înainte de a face acest lucru, aș dori să spun și eu ceva. Sunt uh, foarte mulțumită că au fost prioritizate stereotipiile de gen, pentru că de cele mai multe ori Acestea, aceste stereotipii dictează modul în care femeile și bărbații își trăiesc viața. La fel, sunt încântată că a fost uh, abordată și tema gender mainstreaming, abordarea integrată a problemelor de gen. Știm că această temă nu a fost implementată complet este vorba despre un instrument foarte important, care însă va trebui combinat cu alți pași, la fel de importanți. În ceea ce privește strategia de la Lisabona, și aceasta este foarte importantă, ne preocupă această strategie foarte mult în această comisie, mai ales în ceea ce privește problemele egalității între sexe pe care noi le abordăm. La fel, accesul la statistici comparabile, la date comparabile din diferite state membre este extrem de important. Este important mai ales când discutăm chestiuni de gen și de egalitate. Este nevoie să avem date comparabile pentru ca opiniile noastre să nu fie exprimate doar la nivel subiectiv pentru că așa credem noi că este de fapt. Având aceste date, vom putea să vorbim în termeni concreți, în deplină cunoștință de cauză. Institutul de genuri ar trebui să își înceapă activitatea în baza lucrurilor enunțate de dumneavoastră și sperăm că se va întâmpla acest lucru. Acestea au fost câteva comentarii din partea mea. Dau acum cuvântul colegilor mei care poate dorește și ei să spună ceva. Doamna Kiel Nielsen. Vă mulțumesc. În concluziile Consiliului am citit că se preconizează uh, ca statele membre să adopte măsuri care să permită bărbaților și tinerilor bărbați să împărtășească toate responsabilitățile familiale în mod egal cu femeile și cu tinerile femei. Dar atunci de ce să nu susținem și raportul doamnei Estrela care preconizează tocmai crearea concediului parental pentru, și pentru bărbați? Deci, de ce nu? De ce această incongruență? Ehm, talare, fru Lulling. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Lulling. Mulțumesc, doamnă președinte. Un comentariu față de ultima intervenție. Raportorul Asana nu există. Deci Consiliul sau Comisia nu pot să-l susțină. Eu sper că vom avea un rezultat ceva mai bun, mai responsabil față de ce avem acum, ca să fim luați în serios și uh, ca să ajutăm într-adevăr la uh, creșterea protejării, gradului de protecție al maternității, pentru că asta e obiectivul propunerii acestea. În ce privește procesul uh, Beijing plus 15, eu am fost uh, la Beijing plus 5 și chiar în 95, când era președinția luxemburgheză, am fost la conferința Acton Kenya și e, era clar că tot ce avea legătură și tot ce are legătură cu politica Uniunii Europene în materie de egalitate de gen va fi abordat și coordonat de către președinție. Deci toate temele care sunt așadar de resortul Uniunii Europene vor fi tratate nu de către delegațiile naționale, ci de către comisie și așadar reprezentanțele vor avea rolul de coordonator, un rol uh, ucigător, dacă pot să vă povestesc despre Kenya, acum mă rog, se numește Beijing plus 15, e cum să spun, poate mai puțin controversat decât uh, era pe vremea când se numea altfel, dar pot să vă spun că trebuie cu siguranță să avem grijă să disciplinăm diversele state membre ale Uniunii Europene. Cred că va fi foarte greu să îi facem pe unii să înțeleagă că nu ei sunt cei care trebuie să uh, fie purtători de cuvânt, ci Uniunea Europeană. Eu însă cred că noi putem la uh, în cadrul acestui proces Beijing plus 15 uh, putem să jucăm rol de exemplu pentru că trebuie spus totuși că politica noastră de egalitate și de egalitatea șanselor și de egalitate de gen între femei și bărbați nu are egal în alte regiuni ale acestei lumi. Așadar, cred că trebuie nu doar să fim uh, să ne plângem tot timpul așa cum, cum o facem aici. Sigur, știm că politica noastră este perfectibilă, cu siguranță aplicarea ei este foarte perfectibilă, dar cred că, pe de altă parte, ea poate totuși servi drept exemplu și că putem să privim spre Beijing cu o anumită mândrie și la fel și spre New York datorită lucrurilor pe care le-am uh, realizat uh, și lucruri pe care le cunosc destul de bine pentru că am destule contacte cu organizații internaționale, cu organizațiile feminine din uh, întreaga lume. Și lucrurile ar merge mult mai bine în alte țări dacă și ar avea legislația pe care o avem noi. cred că ar trebui să fim în avangardă, să ne asigurăm că alții urmează exemplele noastre bune. Vă mulțumesc. It's okay. Då går ordet till ehm, kommissionens... Da acum cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a face unele comentarii uh, finale, doamna Tomasetti. Nu, îmi cer scuze, doar o secundă. Avem uh, un, o altă colegă care dorește să ia cuvântul. Doamna Clas, vă rog. Uh mm-hmm. -huh. Doamnă președinte, cer scuze că intervin doar acum. Am ascultat cu mare interes intervenția reprezentantului Comisiei. Pe am fost și eu la New York pe vremea Beijingului plus 5. Știu despre ce este vorba. Acum însă îmi pun următoarea întrebare. Unde avem, când avem iarăși ceva palpabil? Haideți să nu discutăm din nou despre potențiale scenarii care ar putea să aibă loc undeva în lume, să nu elaborăm rapoarte pe care nu le citește nimeni, ci să fim preciși și să avem iarăși un highlight, cam mai de mult. Nu știu, nu știu nici măcar eu cum anume ar trebui să aibă loc acesta și cum ar trebui să arate acesta, dar ar trebui să fim puțin mai atenți la acest capitol. Și titlul și numele, tot adăugăm câte un plus, plus, plus 10, plus 15, poate că ar trebui să ne situăm din nou la un alt nivel care să atragă atenția mult mai bine asupra sa decât să continua mereu și mereu pe același drum. Așadar, poate că nu ne-ar strica mai multă precizie, să mergem pe un drum mult mai direct pentru ca munca noastră să dea într-adevăr roade. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Claus. Da, iată că ceea ce a spus noastră este și o încurajare pentru coordonatori în momentul în care aceștia vor elabora aceste puncte în rezoluție. Nu s-au mai uh, manifestat alte dorințe de a lua cuvântul, așa că voi acorda acum cuvântul reprezentantului Comisiei, doamna Tomasetti, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Aș vrea să spun că, sigur, preștinția va reprezenta uh, statele membre și Uniunea Europeană la Comisia privind uh, Institutul Femeilor. Este important ca Uniunea Europeană să fie, într-un fel, un exemplu pentru că aici s-au înregistrat progrese. Raportul prezent pregătit de președinția suedeză prezintă progresul nostru, dar prezintă și provocările care ne stau în față. Dacă mergem în context internațional, atunci vom vedea că este necesar să punctăm, uh, să progresăm, de fapt, pe mai departe în Uniunea Europeană și pretutindeni. Însă, ideea este ca Uniunea Europeană să fie prezentată ca un promotor în acest context, pentru că avem foarte multă experiență aici. Desigur că există diferite interese care trebuie să fie reprezentate uh, când discutăm despre Uniunea Europeană, dar sunt de părere că, pe ansamblu, putem să obținem rezultate pozitive și cred că statele membre, peștinția UE și diferitele instituții doresc, de fapt, să prezinte Uniunea Europeană uh, la un nivel înalt pentru ca angajamentele noastre și valorile noastre să fie reprezentate ca atare. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru toate aceste informații. Așadar, coordonatorii și biroul vor emite o întrebare cu solicitare de răspuns oral și o rezoluție pe care o vom vota mai apoi în comisie, am uh, auzit care este calendarul pentru toate acestea. Astfel, putem să părăsim tema Beijing plus 15, dar vom avea ocazia să revenim la această temă, având în vedere că este atât de importantă. Pe ordinea de zi mai există încă un punct. Este vorba despre diferența de remunerare între sexe. Iată o problemă de care cred că toți colegii sunt conștienți pentru că au văzut că această diferență de remunerare există, persistă. În martie s-a început o campanie de informare privind diferența de remunerare între bărbați și femei. În anul 2008, doamna Bauer a emis un raport care a fost adoptat în noiembrie 2008 privind obiect. Domnul Cosas, reprezentantul Comisiei, este astăzi aici, la întrunirea noastră. Vom primi informații despre această campanie care a fost lansată de Comisie. Aș dori să urez bun venit reprezentantului Comisiei, doamna Banchier. Cred că v-am pronunțat în sfârșit corect numele. Bine ați venit în rândul nostru. Așteptăm cu nerăbdare să vă ascultăm. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Bună seara. Vă mulțumesc pentru oportunitatea care mi-a fost oferită pentru a prezenta informații despre campania de atragere a atenției asupra diferenței de remunerare între sexe. În prezentarea mea aș dori să fac o scurtă prezentare a subiectului, al uh, diferențe de remunerări între secții. Sunt convinsă că toată lumea știe despre ce este vorba, dar aș dori să ofer o definiție, să ofer ultimele cifre în acest sens și mai apoi să trec concret la campanie și la ce am realizat noi în aceasta. Așadar, ce este Gender Pay Gap? diferența de remunerare între sexe. Reprezintă diferența între suma câștigată de bărbați și femei. Momentan, aceasta se situează la 17,4% în medie în Europa, în Uniunea Europeană. Ce mă surprinde la Gender Pay Gap pe mine este evoluția acesteia la Uniunea, în Uniunea Europeană. În unele state membre aceasta persistă, în altele însă diferența aceasta ia amploare. Este vorba așadar despre un fenomen dificil de abordat. Acest subiect este de interes și din punctul de vedere al egalității, dar și din punctul de vedere al asigurării creșterii Uh, economice în uh, Uniunea Europeană și a slujbelor. De ce persistă acest fenomen? Cineva a spus cândva că um, acest gender pay gap reprezintă toate inegalitățile cu care se confruntă femeile pe piața muncii. Este un fenomen vast răspândit și pentru a-l contracara trebuie să vedem foarte clar care sunt motivele care favorizează apariția acestui fenomen. În primul rând avem discriminarea directă ca, directă ca motiv, dar tind să spun că aceasta scade. Întâlnim din ce în ce mai puțină discriminare directă pentru că aceasta, acum, vedem că s-a schimbat. Nu mai este atât de directă, mai degrabă indirectă și sofisticată, deci foarte dificil de abordat. Gender pay gap are legătură foarte strânsă cu valoarea sau cu aprecierea pe care societatea o oferă activităților întreprinse de femei, munci întreprinse de femei, comparativ cu bărbații. Desigur că putem menționa ca motiv și segregarea pe piața muncii, pentru că pe această piață avem încă sectoare care sunt predominant dedicate bărbaților și femeilor. Gender pay gap are de face și cu tradițiile și cu stereotipurile și, nu în ultimul rând, cu alegerile pe care bărbații și femeile fac când le iau când trebuie să se decidă pentru o profesie. De asemenea, De asemenea, uh, ne discutăm și despre reconcilierea dintre viața profesională și uh, familială și, nu în ultimul rând, aș vorbi și despre glass ceiling, acea limită imposibil de depășit de femei la locul de muncă în ceea ce privește promovarea acestora. Este vorba așadar despre un uh, fenomen complex și care este destul de dificil de soluționat. Care sunt consecințele discrepanței de salarizare? Există consecințe pentru, la nivel... Femeile reprezintă un potențial pentru piața muncii. Ele vin cu un anumit talent pe piața muncii care este subminat din cauza acestei discrepanțe. Desigur că discrepanța aceasta are un efect negativ și asupra Um, independenței financiare și economice a femeilor, impactul fiind și asupra sărăciei, mai ales când privim care este situația mamelor celibatare pe piața muncii. Aș dori să vă prezint și câteva cifre. Am adus cifre care ilustrează situația din uh, Uniunea Europeană, o discrepanță de aproximativ 17%. Acum încercăm să obținem date pentru a îmbunătăți calcularea acestei discrepanțe. După cum puteți să vedeți în acest grafic, există, discrepanțe, există diferențe mari între diferitele state membre. Avem uh, state membre unde discrepanța este sub 5%, state membre unde, la polopus discrepanța este la dacă ne uităm la toate aceste diferențe, atunci vedem că avem, de fapt, trei grupuri de țări. Odată, avem acel tip de țară, dacă este să ne uităm la nivelul inferior al graficului, avem Italia, Malta, unde discrepanța de salarizare este relativ mică. Desigur că acest lucru nu înseamnă că în aceste țări, în Italia, Malta, Polonia, totul este perfect cu privire la prezența femeilor pe piața muncii. De fapt, această discrepanță scăzută arată că rata angajării femeilor este redusă. Deci, în aceste țări, femeile cu o pregătire mai slabă tind să nu se angajeze, motiv pentru care, iată, că se ajunge la acest procent al discrepanței. Există și un grup de țări unde piața muncii tinde să fie segregată. Este vorba despre Cipru, Estonia, Slovacia, dar și Finlanda. Aici, această discrepanță din cauza segregării tinde să fie peste medie. De asemenea, puteți să vedeți aici și care sunt țările în care Uh, femeile, în proporție foarte mare, lucrează cu normă redusă. Este vorba de Germania, de Marea Britanie, Olanda, Austria și în aceste țări discrepanța tinde să depășească media pentru că munca cu normă redusă este plătită mai slab decât cea cu normă întreagă. Ce acțiune a întreprins Uniunea Europeană până în prezent? Știm că există legislație clară privind salarizarea în Uniunea Europeană. Anul trecut am celebrat tratatul de la Roma, care stipula prima condiție privind egalitatea între sexe și anume remunerație egală pentru muncă egală. Această idee a fost dezvoltată ulterior în 1975 printr-o directivă. și tratatul a fost dezvoltat în anii care au urmat. Mai apoi, motoul remunerație egală pentru muncă egală s-a dezvoltat și el, rezultând remunerație egală pentru muncă egală și pentru muncă egală ca valoare. Am avut și directiva din 2002 în acest sens și directiva în versiune reformată în acest sens din 2006. Din punctul nostru de vedere, legislația care există acum la nivel comunitar este destul de completă. Am înregistrat o serie de cazuri în care s-a ajuns la mm, Curtea Europeană de Justiție uh, și în care s-a abordat tocmai tema plății egale. Mereu Curtea Europeană de Justiție a interpretat această regulă într-un mod foarte generos. Așadar, legislația este destul de completă. De asemenea, avem și foarte multe precedente în acest caz la nivel european. Rămânând în domeniul legislației, putem să menționăm și că discrepanța salarizării reprezintă o prioritate acum în ceea ce privește strategia pe termen mediu a Comisiei privind egalitatea de gen. Iată prioritățile care au fost definite privind politicile de egalitate. Este vorba despre priorități privind de independența economică a bărbaților și femeilor, reconcilierea între viața, viața de familie și cea profesională, participarea egală a femeilor și bărbaților la nivelul uh, lor de decizie și eliminarea stereotipiilor de gen din societate. În anul 2007 am adoptat o comunicare privind uh, tema discrepanței de salarizare, au fost luate și mai multe acțiuni. O acțiune care a fost, de fapt, anunțată în această comunicare a fost tocmai campania pe care urmează să vă prezint. Au existat însă și foarte multe discuții privind discrepanța de salarizare. Doamna Bauer a emis o rezoluție foarte interesantă în acest sens. Cred că se numește rezoluția legislativă, dacă nu cumva mă înșală memoria. A conținut foarte multe idei interesante privind acest fenomen și modul în care poate fi abordat acesta și soluționat. Pe viitor există și Pactul European pentru Egalitatea de Gen, um, adoptat de statele membre, și există și cadrul de acțiune al partenerilor, ale partenerilor sociali în acest sens. Trecem acum la campania în sine. Am început această campanie în martie 2009. Care au fost obiectivul acestei campanii? A fost acela de a atrage atenția asupra acestui fenomen. Ca țintă acestei campanii au fost uh, cetățenii europeni, dar în special angajații și angajatorii din Europa. Este vorba despre această discrepanță de salarizare care trebuie să fie eliminată sau redusă. Am încercat să subliniem care ar fi beneficiile eliminării discrepanței de salarizare. Este vorba despre beneficii care ar fi înregistrate la nivel social, la nivelul economiei și la nivelul lucrătorilor. Am lansat această campanie cu un eveniment media. Domnul comisar Spidler a susținut în martie o mare conferință de presă, după care am organizat un seminar special pentru jurnaliști pentru a informa pe acestea și a le oferi informații uh, privind discrepanța de salarizare. Aceste două evenimente, deci evenimentul de lansare și seminarul cu jurnaliștii, au fost, în opinia mea, încolunate de succes pentru că media și-a îndreptat atenția asupra și au îndreptat atenția asupra ceea ce făceam noi. A urmat apoi o etapă de informare cu privire la uh, discrepanță, o cutie cu instrumente de lucru privind această discrepanță și, în ultimul rând, am încercat să emitem mesaje vizuale și video pentru a atrage atenția asupra acestui fenomen. Am încercat să arătăm care este importanța discrepanței de salarizare în cele patru etape din viața unui bărbat și a unei femei. Am început cu bebelușii pentru a arăta, de fapt, că stereotipiile încep foarte devreme, în timpul vieții noastre. Alegerile pe care le fac tinerii cu privire la cariera lor, cu privire la școală și la educație, toate acestea sunt strâns legate de sexul anumitei persoane. Apoi am continuat cu imaginea unei, unor persoane uh, cu o vârstă cam de 30 de ani, din nou introducând valoarea aprecierii muncii și valorii muncii. Este vorba despre valoarea muncii depuse de uh, femei comparativ cu valoarea muncii depuse de bărbați. Am încercat să sensibilizăm publicul pentru ca acesta să înțeleagă că, din nou, diferențele de gen au de-a face cu alegerile profesionale. Poate că știți că 59% din uh, absolvenții universitari în Uniunea Europeană sunt femei, dar există foarte multe domenii în care bărbații sunt, uh, sunt cei care predomină, domenii pe piața muncii, desigur. Apoi am introdus în imagine și un copil și ombudsmanul uh, suedez, fostul ombudsman suedez, a spus că în momentul în care apar copii, uh, această diferență, discrepanță de salarizare se lărgește și nu se mai închide niciodată. Deocamdată, femeile care au copii, fe, uh, femeile, în momentul în care se decid să aibă un copil, uh, totul se schimbă pentru ele pentru că bărbații diferența atunci, de, discrepanța atunci devine din ce în ce mai mare. Rata de angajare a bărbaților cu copii este de 91,4%, pe când rata de angajare a femeilor cu copii este în scădere, acum se situează doar la 62%. Este o informație pe care am dorit să o oferim în această campanie, prin această imagine, pentru a sugera ce se întâmplă în acea etapă a vieții oamenilor. Știm că slujbele cu normă parțială sunt ocupate predominant de femei. Majoritatea celor care lucrează cu normă redusă în Europeană sunt femei. Nu în ultimul rând, avem și imaginea unor persoane aflate la vârsta pensionării. Prin această imagine am dorit să ilustrăm următorul lucru. Faptul că venituri mai mici acumulate pe timpul întregii vieți se traduc printr-o pensie mai mică. Prin această imagine am dorit să ilustrăm faptul că există un risc mai crescut de sărăcie la femei comparativ cu bărbații. The toolbox we, um... Acestea sunt instrumentele pe care le-am distribuit în uh, cadrul campaniei noastre uh, prin punctele noastre de contact naționale și europene. Am venit cu aceste imagini, dar avem și uh, o broșură cu informații, avem o hartă a Europei cu cifre, dar de asemenea și CD-uri cu videoclipuri care au fost distribuite punctelor de contact naționale și europene. Am elaborat și câteva instrumente de campanie, materiale pe care le-am distribuit uh, peste tot în uh, Europa. Sunt uh, materiale obișnuite pentru asemenea campanii, însă mai neobișnuit a fost calculatorul care să ne permite să calculăm cât se poate de repede cifrele legate de discrepanța de salarizare. Avem și un site cu informații în legătură cu discrepanța de salarizare și acesta este disponibil în 22 uh, de limbi uh, cu punctele de contact uh, din statele membre pentru a putea obține de la ele informații mai multe dacă sunt necesare. Avem instrumente audiovizuale, după cum vă spuneam, avem mici videoclipuri care pot fi vizualizate pe site-ul nostru. De ce contează? Cred că am uh, acoperit deja acest uh, subiect, mă grăbesc să închei. Cu imaginile pe care le-am demonstrat, le-am arătat, uh, am uh, expus uh, problematica noastră în ziare, pe clădiri, pe autobuze, în cinci orașe pilot, Berlin, Bruxelles, Budapesta, Mar- Varșovia și Madrid. Uh, avem uh, acele imagini uh, și pe clădirea Parlamentului, pe clădirea Comisiei Europene. Ele au fost puse acolo în luna martie, nu știu dacă le-ați remarcat. Acestea sunt revistele și ziarele pe care le-am folosit pentru a face reclamă acestei campanii. Și acestea sunt uh, autobuzele din uh, cele cinci uh, orașe pilot. Am folosit acest material de campanie și la standuri ale directoratelor generale uh, implicate în uh, această problematică în diverse zone ale Europei. Și acum plănuim o a doua fază a campaniei pentru 2010. Avem uh, trei mari activități. Prima se leagă de construirea unor parteneriate. Practic ne bazăm pe experiența obținută în prima fază a campaniei, încercând să identificăm între 15 și 150 de parteneri între to- în toate statele membre care ar putea să joace un rol cheie în transmiterea informațiilor și mesajelor noastre. În al doilea, în a doua etapă um, ne vom axa și pe anumite activități media uh, și vom încerca să facem reclamă în ziare, în autobuze, în aeroporturi și în uh, gări în statele membre. Aeroporturile uh, vor fi cele din uh, capitale, iar în ceea ce privește gările, ele vor fi cele din uh, localitățile mai mici din statele membre. Uh, vom uh, efectua activități, mai ales în jurul datei de 8 martie, pentru ca acestea să aibă un impact sporit. Și pentru a încheia, Uh, vă prezint adresa site-ului nostru uh, web pe care îl puteți consulta pentru mai multe uh, informații, iar eu vă stau la dispoziție pentru comentarii sau întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumim foarte mult pentru aceste informații extrem de interesante. Aș dori să spun colegilor că informațiile care tocmai ne-au fost prezentate vă vor fi transmise astfel încât uh, veți putea să le mai consultați, dacă doriți. Mai avem doar câteva minute la dispoziție, însă vreau să vă spun că discuția în legătură cu acest subiect va continua în comisia noastră. Acum, întrebări scurte, dacă aveți. Uh, domnul Tarabela, doamna Ovir și doamna Thompson, vă rog să fiți succinți. Da, foarte rapid, am apreciat foarte mult această campanie. Evident, ea abordează diversi vectori mediatici, însă aș dori să vă întreb dacă n-am putea să ne gândim la o campanie de tip negativ și vă explic imediat. Aceasta este o campanie pozitivă, însă um, știu că există anumite întreprinderi private și mari uh, multinaționale care au făcut eforturi pentru egalitate la nivelul uh, salariilor, la nivelul uh, posturilor de conducere și așa mai departe. Și mă gândesc la o publicitate negativă acum, adică să publicăm o listă a întreprinderilor uh, cu ratele lor de feminizare a posturilor de înaltă răspundere. Uh, ar fi interesant dacă am putea discerne și la nivelurile mai scăzute de salarizare din firme, dar cred că nu ar fi posibil. Deci, așa toată lumea ar putea fi sensibilizată cu privire la această imagine negativă pe care nu și-o dorește nimeni. Așadar, am putea avea o atitudine mai coercitivă care s-ar putea dovedi foarte productivă. Mulțumesc! Încă patru persoane solicită să uh, intervină. Foarte pe scurt, vă rog, câte un minut fiecare persoană. Doamna Ovir, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, pentru această prezentare. După cum putem vedea, situația nu se îmbunătățește sau se îmbunătățește în anumite state și se deteriorează în altele. Și aici uh, includ și uh, statul meu natal, Estonia. Îmi pare rău uh, că există o asemenea situație în statul meu, mi-e rușine de acest lucru spuneați că a existat o campanie la Budapesta uh, și la uh, Varșovia. În Polonia există o discrepanță de 8%, în Estonia 30%. De ce ați ales uh, statele în care situația pare că este mai bună? De ce n-ați ales statele în care situația este una slabă? Mulțumesc, doamna Thompson și apoi doamna Luli. Da, a fost o prezentare extrem de interesantă. Aș dori să întreb următoarele. Din câte am înțeles, ați vorbit și despre promovarea femeilor. Eu cred că în directivă nu avem de-a face doar cu discrepanța de salarizare, ci și cu promovarea femeilor. Iar în Statele Unite, Walmart, un mare lanț de supermarketuri, în 2007 uh, uh, a fost condamnat de uh, sindicate și a fost obligată să plătească anumite despăgubiri femeilor care n-au fost promovate în aceeași măsură ca bărbații. Știu că întreprinderile au fost date în judecată, au apărut în fața Curții Europene de Justiție pentru când venea vorba de salarii. Însă, în Europa, noi practic nu ne ocupăm de uh, promovare și promovarea reprezintă un factor uh, important când vorbim despre discrepanța de salarizare. Prin urmare, mă interesează ce crede Comisia în legătură cu promovarea femeilor. Mulțumesc, uh, doamna Luling, uh, un minut și apoi doamna Bauer. Doamnă uh, președinte, mai întâi o reacție la ceea ce s-a spus până acum. Nu e adevărat că nu există legislație în ceea ce privește egalitatea de tratament atunci când e vorba despre promovarea femeilor. Acest lucru există din uh, anii uh, 70 și legislația a fost um, uh, reformată recent. Trebuie să analizăm însă cu foarte mare atenție acest uh, raport. Aș dori să vă împărtășesc uh, o reacție, pentru că am fost foarte uimită de faptul că Malta este statul uh, cu campion atunci când vine vorba despre discrepanța de salarizare, are o uh, marjă foarte redusă. Prin urmare, trebuie să fim atenți atunci când interpretăm aceste uh, statistici globale pentru că în Malta nu lucrează decât 37% dintre femei. Deci haideți să, fa- să fim atenți atunci când analizăm și interpretăm asemenea uh, statistici de natură foarte globală. Uh, mulțumim. Doamna Thompson. Da, avem uh, legi uh, care presupun că femeile trebuie promovate în aceeași măsură ca și bărbații. Prin urmare, de ce nu ne ocupăm mai mult de aceste legi? E bine, vom reveni la acest uh, subiect în cadrul altei discuții. Acum, întrebări scurte, doamna Bauer, doar un minut și apoi un comentariu scurt din partea Comisiei. Egy dolgot kéne tisztázni, ugye órabérről van szó. Ar trebui clarificat un lucru. Vorbim despre plata cu ora. Când spunem că discrepanța este mai mare pentru că femeile lucrează cu normă redusă, atunci ne înșelăm. Există persoane care lucrează cu normă redusă, dar acolo uh, sunt plătite mai prost. Aș dori să întreb, așadar, v-ați referit într-adevăr la altceva și nu la plata cu ora? În anul 2005, când am emis raportul meu, această diferență se situa la 15%, acum la 17%. Ce se întâmplă? Aceste date din 2007 nu au apărut pe vremea crizei, la urma urmei. În al treilea rând, în mm, ultimul raport am emis niște propuneri. Ce se întâmplă cu acestea? Vă mulțumesc, doamnă Bauer. Foarte pe scurt, un comentariu din partea reprezentantei Comisiei. Doamnă Bancher, aveți cuvântul. Ok, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Foarte rapid, așadar, uh, diferența între Eh, cifra de 15%, doamnă, pe care ați avut în raportul nostru și cifra de 17% rezultă din metoda statistică de calcul. Deci nu înseamnă că a crescut eh, eh, discrepanța cu 2%. Această diferență rezultă din metodele de calcul folosite. În ce privește întrebarea ce facem pentru a implementa propunerea dumneavoastră. Uh, ne ocupăm de ele, am preluat câteva dintre aceste propuneri ale noastre și vom continua să facem același lucru și cu celelalte. Întrebarea de ce am uh, ales acele cinci țări în prima fază a campaniei și nu alte țări, am uh, ales să publicăm aceste mesaje în ziare de peste tot din Uniunea Europeană, nu în toate țările, dar am încercat să obținem un echilibru geografic și uh, în cele cinci țări pe care le-am menționat am uh, făcut publicitate pe autobuze publice, deci Ungaria, Polonia, Belgia, Spania. Uh, încă o dată am încercat să avem un echilibru geografic și mijloacele pe care le aveam în prima fază a campaniei nu erau suficiente ca să intrăm în fiecare stat membru. Deci a trebuit să facem o alegere și am uh, încercat să facem acest lucru cât mai echilibrat și în a doua fază